transmit pacienților în calitate de informație. Aceasta trebuie să fie responsabilitatea medicilor și noi nu trebuie să o contestăm aici. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Dezbaterea comună s-a încheiat. Votul va avea loc miercuri, miercuri la ora 12. l'ordine del giorno. Și acum, pe ordine de zi, avem raportul Evans, restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice. Începem dezbaterea și dăm mai întâi cuvântul doamnei raportor. Vă rog. Thank you, President. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, Aș dori să mulțumesc colegilor pentru faptul că au făcut uh, posibil acest acord în primă lectură. Bineînțeles, mulțumesc uh, raportorului din umbră, Comisiei Europene și atât uh, președinției spaniole cât și președinției belgiene, dar și Comisiei Envi și uh, personalului nostru și asistenților am reușit să ajungem la un acord uh, în urma unor eforturi foarte anevoioase, inclusiv uh, pe niște compromisuri foarte dificile. Pentru a pune această dezbatere în context, 9,3 milioane de tone de uh, echipamente electrice și electronice sunt vândute anual în Uniunea Europeană. E vorba mai ales de echipamente electronice și electronice, aparate de uz casnic și echipamente de IT și uh, de telecomunicații. Este vorba de fluxul lanțul de uh, deșeuri cel mai mare din Uniunea Europeană. Se pare că volumul va crește până la 12,3 milioane de tone până în 2020. E vorba de o sursă complexă de deșeuri, incluzând mai multe substanțe periculoase ierarhia deșeurilor face din prevenirea deșeurilor o prioritate, ceea ce înseamnă că uh, substanțele periculoase trebuie înlocuite cu, uh, de asemenea, trebuie să eliminăm uh, produsele care nu pot fi reciclate și care pot duse la daune aduse mediului înconjurător. Comisia consideră că directiva actuală a dus la o reducere cu 1.100.000 de tone de astfel substanțe eliminate, și uh, mai ales uh, reducerea uh, materialelor ignifuge bromurate, uh, care nu au mai ajuns în mediul înconjurător. Noi ne-am uh, propus un, uh, o țintă globală, însă e nevoie de mai multă claritate. Deci uh, trebuie să dăm dovadă de răspundere în legătură cu această reformare pentru a ne asigura că se adoptă o legislație mai clară și mai strictă. Cred că, într-adevăr, am îmbunătățit uh, directiva actuală din mai multe puncte de vedere, pentru că ea are acum o metodologie foarte clară cu criterii pentru a decide noile restricții. De asemenea, Uh, independentă și complementară față de RICI. S-a uh, extins și sfera de aplicare și s-au inclus, inclus uh, toate echipamentele electronice și um, um, electronice. De asemenea, vom revizui în trei ani lista substanțelor excluse împreună cu trei ftalați și uh, încă un material ignifug uh, bromurat care a fost uh, uh, identificat. De asemenea, se pot acorda uh, scutiri uh, pe baza unor criterii de uh, aplicare foarte stricte. Nanomaterialele, de asemenea, trebuie luate în considerare în viitoarele revizuiri. Având în vedere uh, prioritățile mele legate de acest raport. Probabil că nu va fi o surpriză dacă voi spune că nu sunt total uh, mulțumită cu rezultatul final. Uh, această directivă, directiva ROHS, HS a fost adoptată pentru a uh, rezolva anumite probleme, dar cred că dacă venim cu restricții suplimentare, creștem potențialul de eficiență al acestei uh, directive. Dar uh, noi cred că întărim, consolidăm propunerea Comisiei în, uh, din mai multe privințe. În ce privește tabelele de corelații, noi considerăm că ar trebui să fie obligatorii pentru statele membre. E o chestiune orizontală care afectează toată legislația europeană și nu poate fi rezolvată într-un singur dosar. Pentru a identifica o soluție, eu am propus amendamentul 105 pe care în acest amendament să adoptăm o declarație prin care să solicităm Comisiei să uh, solicite statelor membre să furnizeze aceste tabele de corelație și să nu insiste pe aceste uh, tabele obligatorii uh, care nu pot fi comparate, pentru că astfel vom avea un peisaj de ansamblu mai ușor de comparat. În concluzie, avem o propunere, de uh, deci am reușit să obținem o propunere mult mai eficientă, mai clară și astfel vom avea beneficii clare pentru sănătatea umană, pentru sănătatea mediului, acum și pe viitorul apropiat. Vă mulțumesc! Mulțumesc în numele Comisiei. Are cuvântul acum doamna comisar Damanaki. Vă rog. Thank you, Madam Chair. Eh, Mulțumesc, doamnă președinte. Domnul Potocnic, comisarul responsabil pentru acest dosar, este aici alături de mine, dar din păcate nu poate să vorbească pentru că are o problemă la gât. Știu că dânsul s-a ocupat de acest dosar de mult timp, așadar am să fac tot ce pot ca să vorbesc în locul dânsului. Doamnă președinte, stimați eurodeputați, suntem acum în fața unui acord în primă lectură cu privire la reformarea directivei privind restricțiile de substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice, directiva ROHS. Vreau să vă spun că nu am fi ajuns aici dacă uh, nu uh, ar fi, uh, dacă Parlamentul European nu ar fi muncit foarte serios la acest dosar. Vreau să mulțumesc și să felicit raportoarea pe doamna Jill Evans. De asemenea, pe, uh, vreau să mă exprim felicitările pentru Comisia pentru Mediu, Sănătate Publică și Siguranță Alimentară pentru munca excelentă la acest dosar. Directiva de la adoptarea sa din 2003 a fost un act legislativ de succes a prevenit uh, eliberarea în, în mediu a sute de tone de substanțe periculoase. A uh, dus la schimbări foarte importante în proiectarea produselor electronice în Uniunea Europeană și în întreaga lume. Și alte țări, uh, mai ales partenerii comerciali majori ai Uniunii Europene, au urmat acest exemplu și au adoptat legislație asemănătoare utilizăm acum tot mai multe echipamente electronice și, electron, electrice și electronice care conțin tot mai multe substanțe nocive. Calculatorul, de exemplu, utilizează, mai, are în componența sa mai mult de 60 de astfel de substanțe periculoase. Uh, și fiecare uh, cetățean produce 25 de kilograme de deșeuri uh, electrice și electronice în fiecare an. Prin această directivă ne asigurăm că substanțele periculoase nu vor fi eliberate în mediu și că aceste echipamente vor fi mai ușor de uh, reciclat. Iar acestea sunt înscrise în strategia Europa 2020. Statele membre și industria au raportat uh, punerea în aplicare ineficientă a acestei directive. Uh, situația de față nu este suficientă nici în ceea ce privește protecția mediului, nici în ceea ce privește crearea unui teren echitabil în întreaga Uniune Europeană. De aceea este important ca dispozițiile acestea să fie clarificate și eficientizate. Responsabilitatea Comisiei este de a asigura respectarea uh, și corelarea cu directiva RICI. Uh, dar, uh, până la urmă, acest, uh, această legislație va fi implementată la nivel național. Sper că faptul că se introduc definiții comune și noi uh, instrumente legislative pentru comercializarea produselor vor îmbunătăți situația de față. Această directivă are ambiții uh, de protecție a mediului. Și acesta, acestea sunt um, um, se concretizează prin eliminarea substanțelor periculoase în uh, echipamente electrice și electrocasnice. Iar excluderea unor noi categorii de substanțe vor, uh, va avea efecte pozitive, iar uh, operatorii economici trebuie să aibă Uh, trebuie să se adapteze, dar trebuie să aibă și posibilitatea de a se adapta. De aceea, Comisia va evalua sfera de aplicare în comparație cu legea actuală, pentru că nu există încă o evaluare de impact. Comisia dorește să clarifice aceste, uh, această situație și face două declarații. În primul rând, în ceea ce privește sfera de aplicare. Comisia consideră că din articolul 2A, 21A, Uh, se înțelege că în perioada tranzitorie de 8 ani, statele membre sunt obligate să permită uh, echipamente electrice și electronice care nu se înscriau în directiva din 2002, dar care vor fi acoperite de noua directivă. Acestea trebuie să fie uh, poată fi puse în continuare pe piață. În al doilea rând, în ceea ce privește revizuirea conform articolului 19.a, Comisia intenționează ca nu mai târziu de trei ani după intrarea în vigoare a acestei directive să, să realizeze o evaluare de impact, uh, văzând, um, analizând schimbările în area de aplicare. Uh, ideea este ca, la momentul respectiv, Comisia să prezinte o propunere legislativă dacă acest lucru va fi necesar. De asemenea, dorim să facem declarațiile următoare în ceea ce privește nanomaterialele. Uh, Știm că uh, încă se lucrează la o definiție comună privind nanomaterialele în comisie. Intenționăm să adoptăm o comunicare cu privire la o comunicare la o definiție comună pentru toate sectoarele legislative în viitorul apropiat. Comisia consideră că dispozițiile directivei ROHS uh, includ mai multe materiale, inclusiv nanomaterialele, care substanțe periculoase care sunt interzise în momentul de față și care vor fi, de asemenea, poate interzise pe viitor. Comisia regretă lipsa de susținere pentru uh, dispoziția inițială care uh, introducea obligativitatea pentru tabelele de colerare, corelare. Comisia acceptă un considerent prin care statele membre sunt încurajate uh, să Uh, colaboreze pentru a facilita un acord în prima lectură, însă acesta nu va fi considerat ca un precedent. Vom continua să căutăm o soluție orizontală cu colegislatorii în uh, această chestiune uh, interinstituțională. Comisia dorește și poate să accepte un pachet de compromis pentru a ajunge la un acord în prima lectură și aș încuraja Parlamentul să adopte aceeași poziție. Mulțumesc! Mulțumesc. Acum începe dezbaterea. Mai întâi uh, oratorii în numele grupurilor politice și începe în numele PPE-ului domnul Sonic, un minut și jumătate. Stimată doamnă președinte, în primul rând vreau să-i mulțumesc uh, doamnei raportor, doamnei Jill Evans, pentru munca foarte bună la acest raport. Fără angajamentul dânsei, nu am fi ajuns la un compromis între grupurile politice în uh, prima lectură. Directiva ROHS vizează protecția mediului prin proiectarea unor echipamente fără substanțe periculoase. Până acum am încercat să reducem uh, cantitatea deșeurilor electronice și electrice. Prioritatea noastră la revizuirea directivei a fost să avem standarde mai ridicate pentru echipamentele electrice și electronice. Noua directivă va permite ca toți producătorii de echipamente electrice și electronice uh, să respecte noile dispoziții. Ceea ce le va ajuta și producătorilor. Compromisul la care am ajuns este unul foarte bun, însă, pe de altă parte, noua directivă ROHS le dă uh, companiilor o perioadă de timp necesară pentru adaptare. Uh, iar metodologia propusă de a utiliza uh, lecțiile învățate din aplicarea directivei RICI va fi de asemenea uh, utilă. Mulțumesc! Mulțumesc pentru uh, socialiști și democrați, domnul Leinen, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Sper că domnul comisar își va regăsi în curând uh, vocea, pentru că avem nevoie de vocea dânsului la conferința climatică de la Cancun. Am fost surprins că după revizuirea politicii de pescuit, doamna Damanaki se ocupă și de directiva, revizuirea directivei privind substanțele periculoase. Vă mulțumesc că dați o mână de ajutor, doamnă. Parlamentul nu a obținut tot ce dorea. Această anexă 3 uh, a dispărut, ceea ce ne doare, însă nu uităm aceste substanțe și la revizuirea de peste 3 ani va trebui să veniți încă o dată în fața noastră cu evaluarea de impact și să dovediți substanță cu substanță care sunt problemele. Există foarte multe excepții, arată cum pica un Schweizer această directivă și trebuie să vedem care sunt lacun, lacunele uh, pentru uh, sănătatea oamenilor și a mediului. Uh, pentru că panelurile uh, solare, de exemplu, eliberează uh, sute de tone de cadmium în uh, mediul uh, înconjurător. Și asta e o problemă. Uh, Mă bucur că Comisia a făcut câțiva pași în direcția noastră, noi am făcut câțiva pași, am obținut acest compromis și peste trei ani vom putea să revizuim și să îmbunătățim și mai mult situația. Mulțumesc de asemenea raportorilor. Mulțumesc în numele grupului ALDE, domnul Kramer, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Astăzi ne aflăm uh, în fața unei, unui act legislativ care, în mod surprinzător, a fost uh, adoptat uh, foarte repede. Mă, sunt surprins că am reușit să ajungem la un compromis atât de repede și uh, grupul meu politic consideră că acest compromis este unul pe care îl putem susține. Uh, pentru că Parlamentul are un drum greu în spate. Am reușit să extindem sfera de aplicare a acestei directive, am încercat să declarăm substanțe ca fiind extrem de periculoase, uh, multe substanțe în plus, uh, PVC, nanomaterialele, uh, acestea sunt cuprinse în directiva de substanțe periculoase, ceea ce nu cred că e foarte bine. Uh, pentru că e, după cum s-a spus, e ciudat să vorbim despre fiecare gram de uh, substanțe toxice, să discutăm până la uh, pragul iraționalului, cu toate că există uh, branșe în Europa care par să se sustragă, de fapt, verificărilor legate de uh, aspectele ecologice. Pentru că Văd că, de exemplu, uh, sectorul uh, energiilor regenerabile uh, se sustrage acestor verificări, dar nu putem ca prin energii regenerabile să lăsăm să ajungă în mediul înconjurător, de fapt, tot felul de substanțe toxice. Sper că aceste lucruri să nu se repete pe viitor în alte piese de legislație. Mulțumesc! Mulțumesc în numele grupului conservatorilor și reformiștilor europeni. Doamna Gerling, un minut și jumătate. Thank you, Madam President. Mulțumesc. Doamnă președinte, aș dori să mulțumesc și eu, doamnei raportor și stafului său. După negocieri de lungă durată, avem un acord pe care îl poate sprijini și grupul meu. Dar doresc să profit de oportunitate pentru a menționa câteva aspecte. Această reformare avea obiectivul de a îmbunătăți lucrurile, de a simplifica um, condițiile impuse producătorilor. Dar am făcut un pas înainte și doi înapoi. Mă bucur că uh, s-a renunțat la anexa 3, listă neagră pentru multe substanțe, dar regret de faptul că s-au impus alte criterii. În al doilea rând, obiectivul era crearea de siguranță juridică. Uh, Trebuie să menționez faptul că domeniul de aplicare a fost deschis. Am spus încă de la început că, lucruri, că această deschidere a domeniului de aplicare va crea nesiguranță. Am spus că e nevoie de evaluări din, parte, din partea Comisiei înainte să de, cădem de acord cu acest lucru. Nu m-am răzgândit, dar am pierdut în discuție. Echilibrele, dezechilibrele cred că vor crea diverse probleme și mă bucur de faptul că Comisia s-a angajat să evalueze lucrurile după intrarea în vigoare a textului, dar ar fi fost mai bine să o facă înainte. Mă întreb cum a avansat, a făcut să avanseze siguranța juridică această deschidere a domeniului de aplicare. Doresc să menționez și um, pericolul real de exagerare cu reglementarea. Um, Bineînțeles, e nevoie de aprobare europeană pentru uh, substanțele periculoase. Avem uh, regulamentul REACH și Comisia a spus că evaluarea aplicării lui este satisfăcătoare. Și în curând regimul REACH um, va uh, evalua așa cum uh, s-a intenționat. Aștept observațiile Comisiei în legătură cu acest aspect. Unitare. Mulțumesc. În numele grupului GUE-NGL are cuvântul Uh, doamna Wills. Mulțumesc. Aș dori în primul rând să îi mulțumesc uh, doamnei uh, raportor care a obținut rezultate remarcabile. Consiliul uh, s-a opus uh, frontal și majoritatea Parlamentului la început s-a opus. Uh, deci, iată, avem de-a face cu o poveste de succes pentru că am procedat în mod exemplar și mă bucur de faptul că am reușit să ne punem de acord. Însă, ce aș spune eu că e negativ e faptul că această listă cu substanțe, cu substanțele, cu PVC-urile și cu substanțele organice bromurate și clorurate, nu au fost uh, incluse. Deși avem dovezi științifice pentru a interzice, suficiente pentru a interzice aceste substanțe, dar nu se va întâmpla așa când directiva intra în vigoare în 2011. Producătorii de uh, aparate de uz casnic, dar și de echipamente uh, electronice și electronice au uh, uh, eliberat pe piață uh, aparate care conțin aceste substanțe. Doamnelor și domnilor, cred că am ratat o adevărată șansă pentru ca această industrie a echipamentelor electronice și electrocarnice să fie puțin mai ecologică. Și deci, în loc să susținem producătorii model care nu folosesc aceste substanțe, nu facem decât să ne ascundem după deget. Doamnelor și domnilor, avem milioane de tone de uh, astfel de aparate care ajung în gropile de gunoi anual. Mulțumesc. În numele grupului uh, Libertății și Democrație are cuvântul domnul Rossi. Stimați colegi, ne-am opus propunerii de directivă în comisie, pentru că doamna raportor a modificat în mod radical propunerea comisiei a deschis domeniul de aplicare, a propus eliminarea progresivă a alte 33 de substanțe adăugate la capitolul 3, componente și materiale ignifuge, bromurate și clorurate, precum și PVC-ul și aditivii săi, restrângând posibilitatea obținerii de excepții și perioadele de adaptare și introducând standarde stricte pentru nanomateriale. Aceste alegeri se bazează, nu se bazează pe, prove, pe uh, dovesti științifice și Uh, dacă sunt votate în acest Parlament, repercusiunile asupra economiei și ocupării vor fi grave. Din fericire, în urma trilogului uh, s-a ajuns la un compromis absolut satisfăcător și angajamentul de a se revizui eventual textul peste trei uh, ani. Alt subiect dificil este definiția nanomaterialelor amânată așteptând propunerea Comisiei. Textul, dacă nu este din nou modificat, poate fi sprijinit. Mulțumesc. Au acum cuvântul ceilalți oratori înscriși la cuvânt. Mai doamna Weisberger, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și raportoarei. Directiva ROHS este un subiect foarte controversat pentru că au fost uh, opinii foarte divergente pe acest subiect. De aceea mă bucur că am reușit să ajungem la un acord și am reușit să ajungem la un rezultat foarte bun în aceste negocieri, în trialog. Vreau să vorbesc despre câteva puncte. În primul rând, sfera de aplicare. Care sunt uh, echipamentele pentru care ar trebui să uh, se aplice această directivă? Nu trebuie să uităm că, de fapt, am pornit de la, uh, de la echipamentele electrocasnice. Sunt uh, proiectate în ziua de astăzi foarte multe produse, printre care și tehnologii uh, pentru energia regenerabilă. Obiectivul acestei directive, de fapt, a fost uh, Uh, echipamentele electronice și electrocasnice, pentru care uh, restricțiile trebuie să fie mult mai puternice decât pentru tehnologiile care pot să fie apoi uh, dezinstalate și reciclate de către personal de specialitate. De aceea eu m-am pronunțat pentru exceptarea de la domeniul de aplicare a energiilor regenerabile cred că ar fi fost contraproductiv dacă am fi tratat în această directivă energiile regenerabile, pentru că ar fi, s-ar fi creat un dezavantaj uh, uh concurențial pentru această branșă. De aceea cred că decizia privind anexa 3 a fost corectă. Eu cred că ar fi fost uh, greșit să uh, mai uh, includem încă 37 de substanțe ca substanțe prioritare fără să fi avut uh, niște dovezi științifice bine fundamentate, cred că ar fi, s-ar fi creat panică și mă bucur că s-a luat decizia împotriva acestui lucru. Mă bucură foarte mult rezultatul negocierilor. Mulțumesc! La parola al onorevole Van. Vă mulțumim. Are cuvântul acum uh, doamna Van Bremt. Um, Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să încep uh, prin a, felicitând-o pe doamn- prin a o felicita pe doamna raportor Evans pentru tenacitatea dânsei care ne-a permis să ajungem la un rezultat pe care pe parte sprijini și grupul nostru, pentru că textul a fost mult îmbunătățit. E vorba de îmbunătățiri legate de uh, extinderea domeniului de aplicare, Astfel, uh, aceste propuneri pot fi introduse, aceste reglementări pot fi introduse mai rapid. Avem o directivă complet independentă de REACH și se impune o anumită coerență. Este important să se lucreze cu o metodologie bună. Această metodologie a făcut obiectul unor negocieri foarte strânse, foarte aprige și uh, trebuie să se evalueze efectele eventuale ale substanțelor. Substanțele cele mai controversate, cum ar fi materialele ignifuge și ftalații, trebuie să beneficieze de un tratament prioritar. De asemenea, nu s-au luat decizii în legătură cu nanomaterialele. Eu aș fi dorit să se meargă mult mai departe, dar mă bucur de faptul că Comisia va face o declarație în acest sens. Poate am fi putut să mergem mai departe. În legătură cu anumite puncte nu suntem perfect mulțumiți. Grupul nostru ar dori ca anumite substanțe să fie introduse, ca textul să fie revizuit mai repede și să existe mai puține excepții și trebuie să revin în acest sens la panourile solare. Grupul nostru până în ultimul moment s-a opus excluderii panourilor solare din domeniul de aplicare al directivei. Cred că lobbyurile au făcut o uh, presiune importantă și cadmium este o uh, substanță interzisă din 2003 care revine astăzi și acest lucru este periculos într-un uh, sector care trebuie să fie Uh, dintre cele mai avansate. Dar, în ciuda acestui lucru, grupul meu va sprijini propunerea și sper că grupul EFD nu are un dosar greșit în fața ochilor, pentru că informațiile date nu sunt colecte. Are cuvântul acum uh, domnul Schnellhardt. Doamnă președinte, domnilor și domnilor, prin reformarea acestei directive, contribuim la protejarea consumatorului și la, protejarea, la protecția mediului. Cred că am reușit acest lucru pentru că ne-am uh, fixat un cadru realist, unul care se bazează pe riscurile uh, reale și sigur că am luat în considerare și dreptul, uh, drepturile întreprinderilor, mai ales pentru IMM-uri care au nevoie de uh, cercetare, inovare și de timp de tranziție. Uh, de aceea mă bucur că am reușit să ne punem de acord asupra acestui document și vreau să mulțumesc pentru aceasta raportoarei și raportorilor din umbră. S-a spus astăzi de mai multe ori că e regretabil că panourile solare au fost exceptate. Doamnelor și domnilor, nu e vorba de cadmium aici, e vorba de inovare, de investiții și trebuie să facem aici o diferență între uh, Uh, sub, între echipamentele electrice și electronice și cele care produc curent electric. Pentru că nu putem să băgăm totul într-o oală, așa uh, poate că ar trebui să uh, includem toate felurile de echipamente care pot să fie toxice pentru mediu. Mă bucur că în sfârșit am reușit să punem, să lăsăm în urmă PVC-ul, pentru că toate întreprinderile care produc astfel de echipamente conținând PVC au uh, investit atât de mult în cercetare în ultimul 10 ani și au reușit să facă progrese foarte mari. Sunt mulțumit de dosarul pe care îl avem pe masă, de acest document prin care putem să facem foarte mult pentru oameni și pentru mediul înconjurător. Mulțumesc! Parola al onorevole Vă mulțumim, are cuvântul acum domnul Tatare la un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați colegi, în ultimii ani s-au registrat eforturi importante ale instituțiilor comunitare pentru ca producția folosirea și reciclarea produselor electronice să respecte mai mult mediul și sănătatea omului. Directiva eh, ROHD reprezintă, face parte din această politică. Um, producția de uh, electronice și uh, produse electrice și electronice este um, o oportunitate pentru uh, Uh, industrie, dar uh, producțiile poluante uh, pot să facă mult rău mediului și nefolosirea lor poate oferi un avantaj competitiv. Firmele nu trebuie să vadă în această directivă doar obligații penalizante, ci și ocazii pentru a-și îmbunătăți procesele și calitatea produselor. Anumite excepții au devenit necesare. Unele se datorează uh, momentului actual, crizei economice majore, altele se datorează faptului că vor face obiectul unei alte directive specifice, nanomaterialele, sectorul uh, securității spațiale, al uh, domeniului transportului, aparatelor medicale și uh, panourilor fotovoltaice și aparatelor pentru cercetare și dezvoltare. În fine, profit de această ocazie pentru a spune că doresc o mai bună coerență între directiva ROHS și REACH. Trebuie să se evite confuziile pentru că firmele, operatorii au nevoie de standarde clare. Vă mulțumim! Acum uh, vor avea cuvântul uh, vorbitorilor care s-au înscris la procedura spontană de luare a cuvântului. Mai întâi, doamna Iar. Domnul Iar, mulțumesc, doamnă președinte. Eu cred că trebuie să susținem revizuirea acestei directive uh, pentru că această, uh, prin aceasta Parlamentul European și-a, s-a achitat de sarcina sa de a îmbunătăți propunerea Comisiei. Sigur că mai există și elemente care ar trebui încă discutate. Uh, în primul rând, să ne gândim la dimensiunea internațională. Pentru că ce ne ajută dacă Uniunea Europeană este curată, dar în continuare permite importul de substanțe toxice? În al doilea rând, uh, IMM-urile. Acestea trebuie să respecte aceste dire, uh, această directivă și, prin urmare, trebuie să facă față poverii birocratice. Și, în al treilea rând, eu cred că acest proces este unul dinamic, nu va fi unul static. De aceea, avem nevoie în mod uh, periodic de uh, o nouă revizuire, o nouă verificare din partea Comisiei în fața Parlamentului. Mulțumesc, care acum cuvântul doamna Kadenbach. Un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamna comisar, domnule comisar, cred că acesta este un mic pas, dar este un pas în direcția cea bună. Modificarea directivei face ca toate aceste echipamente să fie uh, cuprinse, ceea ce este o bună orientare pentru uh, industrie. Însă, ceea ce este foarte important în această directivă este și informarea consumatorilor. Eu cred că uh, și pe viitor va fi foarte important ca oamenii, consumatorii, să știe care sunt uh, substanțele potențial toxice pentru mediu care se află în echipamentele pe care le cumpără. Pentru că numai atunci, la următoarea directivă, când uh, ne vom ocupa de înlăturarea deșeurilor acestor substanțe, vom putea să facem o treabă bună. Aceasta este responsabilitatea Comisiei și a statelor membre, și anume de a furniza oamenilor aceste informații, pentru că o perioadă de tranziție de 8 ani este o perioadă totuși foarte lungă. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Pașca, un minut. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, stimați colegi. În țările industrializate, ciclul de viață al echipamentelor electronice e din, ton, din ce în ce mai scurt. Pe de altă parte, reciclarea acestor echipamente electronice și electronice se face cu consecințe tot mai grave pentru mediul înconjurător. Aceste deșeuri conțin substanțe periculoase, adesea, care sunt, uh, de care e foarte greu să ne uh, debarasăm. Și de aceea cred că cel mai uh, bine ar fi să începem de la sursă, de la concepția acestor echipamente și cred că ar trebui să încercăm să, înce- să, să găsim uh, materiale de substituție care să fie mai puțin periculoase, mai ales în ce privește PVC-urile. Într-adevăr, cred că e foarte greu atunci când uh, dorești să respecti cerințele de protecție a mediului, să găsești un material de înlocuire pentru PVC. Vă mulțumesc! Acum aș dori să dau cuvântul doamnei Damanachi în numele Comisiei, mulțumindu-i și uh, domnului comisar pentru prezență și urându-i sănătoșire gravnică. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, domnule uh, Domnule președinte, stimați uh, deputați, aș dori încă o dată să mulțumesc uh, raportoarei pentru eforturile depuse. Datorită acestor eforturi, se pare că uh, se prefigurează un acord la Parlamentul European. E un aspect foarte important. Iată, deci, parte, Parlamentul a instituit reguli foarte clare prin care statele membre se pot asigura că echipamentele electronice și electronice de pe piață uh, nu conțin anumite substanțe periculoase. Sigur că e vorba de o propunere de compromis și cu toții știm că compromisurile până la urmă dau naștere la alte compromisuri. E limpede. Și e și foarte clar că atât Parlamentul cât și Comisia și de altfel uh, toți factorii implicați au dat dovadă de bunăvoință și astfel rezultatul e satisfăcător pentru toată lumea. Sigur că Comisia are multe de obiectat și aș dori să spun că ne-am fi plăcut ca sfera de aplicare a textului de compromis să fie mai uh, clară, mai ales în ce privește obligațiile statelor membre și a uh, agenților economici în această perioadă de tranziție de 8 ani. Deci, declarațiile făcute de comisie în legătură cu sfera de aplicare subliniază felul în care intenționăm să uh, uh, interpretăm acest compromis cu, uh, cu privire la sfera de aplicare. Aș dori ca această declarație să fie consemnată la procesul verbal, doamnă președinte. Totuși am dorit să existe obligația de a se face o evaluare de impact în ce privește sfera de aplicare, ca și pentru celelalte directive, cât mai repede cu putință și vom face acest lucru imediat după ce directiva revizuită va intra în vigoare. În ceea ce privește punerea în aplicare, considerăm că prevederile directivei cu privire la evaluarea de conformitate uh, vor fi foarte importante pentru că stabilesc obligații atât uh, în ce privește felul în care agenții economici dovedesc că produsele lor respectă normele și felul în care statele membre trebuie să verifice această conformitate. Deci, până la urmă, doamnă președinte, nu este sfârșitul drumului. Aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru contribuțiile dumneavoastră, pentru sugestii, iar comisia le va prelua pe toate. Grazie. Eh. Vă mulțumim. Are acum cuvântul doamna Evans, două minute. Thank you, President. Can I thank uh, all my... Mulțumesc doamnă președinte. Mai întâi doresc să mulțumesc colegilor pentru tot ceea ce au spus. Pentru a clarifica un lucru, într-adevăr au existat divergențe între grupurile politice și procesul a fost unul dificil. Uh, dar până la urmă am ajuns la un text care, text care poate sprijini de toate grupurile și sper că la votul de miercuri se va reflecta acest lucru. Mă bucur de la fel de mult de faptul că Comisia sprijină această directivă, având în vedere că viitorul acestei directive va depinde practic complet de Comisie, dacă textul va fi adoptat miercuri noi nu vom mai beneficia de prerogative de codecizie și Comisia va revizui domeniul de aplicare și restricțiile viitoare. Deci cer Comisiei să uh, acorde această prioritate acestui punct de vedere în viitoarele restricții pentru a putea curăța această listă în continuare, pentru a reduce problemele um, asupra sănătății umane și mediului. După cum au spus colegii, e mai bine să prevenim decât uh, uh să tratăm și trebuie să um, să se elimine uh, materialele ignifuge uh, Uh, și uh, talați în viitor, care acum sunt doar restrânși. Trebuie să obținem uh, sprijinul multor um, multor agenți implicați, cum ar fi reprezentanții industriei, dar și a ONG-urilor și sper că astfel vom putea beneficia de o legislație mai eficientă dacă va fi adoptată de Parlament. Miercuri, vă mulțumesc! Grazie! La... Vă mulțumim. Dezbaterea s-a încheiat. Votul va avea loc miercuri la ora 12. Trebuie să fac acum câteva anunțuri.